Tocmai de aia ar trebui să ne reformăm politicile, pentru a putea face mai multe pentru acele elemente pro-democratice din țările respective. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul domnului Halicki de la PP. Dziękuję pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Într-adevăr, parteneriatul estic a fost un succes. Unele guverne au probleme, unele guverne se prefac că implementează reforme, însă acest lucru nu trebuie să împiedice o cooperare cu comunitățile locale, cu antreprenori, cu oameni care doresc să-și schimbe țara. Eu vin dintr-o familie profund divizată, divizată de război. Uh, ne-am războit uh, um, cu propriile rude și numai de curând am reușit să ne întâlnim cu cei de care fusese mm, despărțiți datorită sistemului de liberalizare a vizelor. Tinerii, Erasmus Plus, sunt acțiuni uh, cu un efect clar care schimbă acele societăți. Nu trebuie să uh, rămânem indiferenți la uh, lucrurile care merită să fie criticate, însă avem de-a face cu trei țări pentru, ca, pentru care trebuie să avem o altă strategie. Aceste țări merită mai mult pentru că se uită către noi cu speranțe pentru un viitor mai bun. Se bazează pe noi. În ciuda problemelor pe care le avem cu aceste țări, nu ar trebui să renunțăm și să le abandonăm aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Ghil numele socialiștilor. Vă mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Vreau să vă felicit pentru excelenta colaborare în ultimii cinci ani și să spun că a, poate am câștigat unele bătălii și altele nu. În orice caz vreau să vă urez mult succes pentru viitor. Acum avem mai multe preocupări în ce privește vecinătatea noastră estică și cred că știți, semnalele de la Chișinău transmit un mesaj îngrijorător de regresie a reformelor, a democrației și a statului de drept. Unii ar spune că a fost naivă Comisia uh, atunci când a ajutat uh, o coaliție ce era sortită ei cu președintele Dodon, care a permis uh, recâștigarea puterii de non-europeni. În Georgia, acum cetățenii cer un sistem electoral mai democratic și sunt în stradă față în față cu poliția care lansează gaze lacrimogene. Uh, Uh, liderul opoziției a fost arestat recent la o manifestație și se spune că a fost torturat cu sălbăticie uh, de către poliție. Ce vedem în aceste țări este că sistemele autoritare uh, preiau puterea din nou în niște democrații fragile. Iar țările în care lucrurile nu sunt atât de grave, nici ele nu uh, își îndeplinesc criteriile și rezultatele. Iată de ce v-aș recomanda o nouă strategie la nivelul Comisiei. Domnul Băsescu are un, uh, o întrebare cu cartonaș albastru, dacă acceptați. Acceptați întrebarea cu cartonaș albastru, insistă doamna președinte? Deci nu acceptați întrebarea? Atunci, spune președinta, uh, dau cuvântul mai departe domnului Gheta. Uh, microphone, please. Does it work? Yes, it does. Funcționează? Da. Era o datorie și o necesitate. Uniunea Europeană trebuia să se deschidă și către țările din Est, așa cum s-a deschis către țările centrale. Le-a dat, deci, acest parteneriat odată ce aderarea le-a făcut să devină țări vecine. Da, e un parteneriat cu urcușuri și coborâșuri, însă după 10 ani trebuie să constatăm un lucru. În parteneriatul nostru de est am uitat Rusia, sau mai exact, nu am vrut uh, Uh, să o avem, deoarece ni se părea că problemele ridicate de Rusia sunt de nerezolvate. Ei bine, această problemă trebuie soluționată astăzi. Trebuie să explorăm posibilitatea unor noi acorduri de la Helsinki cu Moscova, acorduri de securitate și cooperare. Va fi greu, se va spune. Da, va fi extrem de greu, zic eu, și foarte nesigur, însă trebuie să încercăm să facem asta deoarece Federația Rusă reprezintă cealaltă jumătate a continentului european, o țară foarte mare, o țară sărăcită, o țară care însă are o mare capacitate de a face rău. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Tomașici de la Cere. godina posebno... Mulțumesc. Uniunea Europeană de mai mulți ani are relații bune cu vecinii săi. Cât de importantă poate fi astfel de relație și care este potențialul unor astfel de relații am putut vedea în timpul crizei migrației. Relațiile uh, comerciale bune și nu numai au făcut ca aceste țări să fie mai rezistente. În vecinătatea estică avem țări cu care dezvoltăm relații bune în cadrul parteneriatului estic, însă va mai dura ceva până să devină partener stabil. Unii dintre acești parteneri sunt în uh, război uh, sau parcurg o tranziție dureroasă. Toate aceste țări sunt importante pentru noi, mai ales uh, și din perspectiva poziționării noastre față de Rusia este în interesul nostru ca aceste țări să se dezvolte și să construiască democrații funcționale cu stat de drept și piețe libere. Merită să investim în asta. Mulțumim. Doamnă Tomasici, aveți o întrebare cu cartonașul albastru. acceptați? Din partea domnului Socol. Domnule Socol, 30 de secunde. Mulțumesc. Doamnă Tomasici, Mă bucur că lăudați politica externă a Uniunii Europene. Sunteți pentru soluții comune și vedeți interese comune. Pornind de la ceea ce ați spus, considerați că competențele Uniunii Europene în politica externă ar trebui consolidate, astfel încât Uniunea Europeană să poată să aibă o poziție mai puternică față de țările menționate? Doamna președinte, 30 de secunde, doamna Tomasici. Bineînțeles că

Mulțumim, spune președinta. Are cuvântul uh, numele Trecești și Democraților, domnul Vitano. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, doamna înalt reprezentant. Politica UE vis-a-vis de vecinii noștri din Est este uh, o neglijență până la urmă din cauza problemelor din aceste țări uh, și a relațiilor pe care le întrețin cu UE. Se pare că menționăm tot mai mult resursele și potențialul acestora pentru piața europeană mai degrabă decât de a vorbi de importanța geopolitică a regiunii. În același timp, aceeași regiune uh, e uh, supusă competiției între Europa și Eurasia. Două lucruri ar trebui să facem. Să revizuim uh, ce am făcut până acum, ce am reușit până acum și, în al doilea rând, să demonstrăm o implicare și un angajament mai larg al UE în ce privește prioritățile noastre vis-a-vis -vis de această regiune. Altfel, riscăm să trimitem um, aceste țări în orbita altcuiva și să joace uh, pentru alte interese. Are cuvântul acum doamna Strugariu pentru Renew. Mulțumesc, doamna președinte

Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. Parteneriatul estic este un instrument important. Poate că uneori ne-am pus uh, speranțe mai mari în acest instrument decât uh, au devenit realitate. Însă, cu siguranță, acest instrument constituie o punte către Est, iar cele șase țări pot fi împărțite, într-adevăr, în alte categorii. Întâi, elevul model, cum a spus și domnul Halitski, uh, Ucraina, Georgia și Moldova, apoi două țări care au semnat și acorduri cu Rusia, Armenia și Belarus și apoi Azerbaijanul, care nu se află în niciuna dintre aceste categorii. Cred că trebuie să fim deschiși față de toate cele șase țări nu putem întoarce spatele Belarusului și Armeniei, pentru că dacă facem asta, ele se vor întoarce către Rusia. Când o țară se declară neutră, atunci uh, trebuie să apreciem acest lucru. Fac apel să rămânem deschiși. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul do- doamna Zofco din partea PPE. Mulțumesc. La rândul meu vreau să încep prin a-i mulțumi doamnei vice uh, președintele uh, reprezentant pentru întregul efort pe care l-ați făcut pentru a promova parteneriatul estic și Uh, că, iată, acest parteneriat a devenit uh, un instrument de conciliere extrem de puternic din partea Comisiei AFED și a nouă tuturor care am lucrat din greu pentru ca cetățenii acestor țări să înțeleagă că valorile europene sunt singurele valori ce vor putea transforma societățile lor, uh, aducând mai bine. Noi vom continua să lucrăm. Uh, pe această linie. Aș vrea să susțin ideea colegului Cobiliu și să ne concentrăm pe cele trei țări care încă mai păstrează speranța. Sperăm și noi să le aducem pe calea cea bună am oferit liberalizarea vizelor, oportunități pentru tineri, am uh, oferit uh, o uh, fereastră de oportunități pentru a vedea cu ochii lor în ce fel UE poate să amelioreze viața societăților. Sper că acest Parlament și noua Comisie vor continua pe această cale și asigurăm că noi rămânem aliații lor fermi. Mulțumesc foarte mult! Acum, numele Socialiștilor și Democraților are cuvântul domnul Miller. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Mogherini, experiența în urma 10 ani de parteneriat estic ne demonstrează că trebuie să menținem acest parteneriat. Domnul Sikorski a fost printre cei care au uh, fost la originea acestei uh, idei, însă acum trebuie să facem față la noi provocări. Trebuie să ne gândim la ce model de parteneriat ne dorim mai mult. Pentru o integrare mai degrabă economică și mai puțin politică. Pe de altă parte, să nu uităm că trebuie menținute aceste țări la nivelul de preaderare. Parteneriatul, sub forma sa actuală, e considerat ca o oarecare alternativă la apartenența la Uniunea Europeană, dar după 10 ani ar trebui să luăm o decizie deoarece dacă menținem actualul model, nu vom mai uh, înregistra niciun succes. Partenerii noștri răsăriteni trebuie să primească un mesaj foarte clar din partea noastră în legătură cu viitorul lor în Europeană. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Socol. de 10 godina istočnog partnerstva. Doamna președinte, celebrăm 10 ani de parteneriat estic și putem spune că este un succes. Bineînțeles, n-a fost ușor, pentru că Eurasia este domeniul în care se, sau zona în care se ciocnesc interese geopolitice și constatăm că 75% din resursele energetice vin de aici. Rusia își vede de propriile interese și Uniunea Europeană trebuie să-și definească propriile interese. Am făcut uh, progrese multe, însă uh, în anumite țări acum vedem uh, pași înapoi în ceea ce privește democrația, mm, în ceea ce privește drepturile omului de asemenea. Lucrurile nu merg întotdeauna așa cum le-am sperat. Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în continuare? În primul rând trebuie să acționăm în mod unit. Nu se poate ca interese individuale ale statelor membre să pună sub semnul întrebării și să pericliteze politica europeană. Deci definirea unor interese comune la nivel european sunt esențiale pentru ca noi să fim un actor la nivel global. Apoi, trebuie să fim deschiși și transparenți uh, pe baza intereselor noastre și astfel să venim în întâmpinarea acestor state. Și în al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să își pună în aplicare și să-și respecte promisiunile, pentru că dacă rezultatele obținute în statele uh, respective nu sunt recunoscute, se poate pierde mult și aceste țări uh, nu vor mai dori să se apropie de Uniunea Europeană. Aș dori să subliniez încă o dată că nu este că cineva nu este foarte, mai bun doar pentru că se apropie de Uniunea Europeană, ci trebuie să respecte standardele pe care se bazează Uniunea Europeană, statul de drept, libertățile fundamentale și așa mai departe. Mulțumesc, spune doamna președinte, urmează doamna Benova, numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc! În primul rând, doamnă Mogherini, vă mulțumesc pentru munca din ultimii cinci ani, pentru eforturile dumneavoastră. Acum aș dori să mă adresez noii comisii și statelor membre. Vă rog, în viitor, fiți responsabili. Nu putem să ne permitem să nu fim pozitivi față de vecinii noștri și în procedura de aderare față de Macedonia de Nord și Albania. Nu cred că a fost o idee bună să uh, nu fie lansată este ceva ce demotivează aceste țări, dar și ceilalți parteneri estici. Avem nevoie de un parteneriat stabil. E important acest lucru pentru noi. Vrem să sprijinim stabilitatea, prosperitatea, securitatea, inclusiv în Uniunea Europeană. Cooperarea cu partenerii estici este o oportunitate foarte bună pentru a ex- extinde uh, influența valorilor europene. Iar acordul de parteneriat este un mod de a promova valorile pe care ni le dorim în lumea acestei țări, privesc către Europa și nu trebuie să avem o atitudine negativă față de ele. Mulțumesc, iar acum în numele PP, domnul Duda. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă spun că sunt foarte bucuros de ceea ce s-a realizat până acum cu parteneriatul estic, în ciuda tuturor dificultăților pe care le-am văzut, mai ales în ceea ce privește Ucraina, Georgia și Moldova. Putem chiar spune că au făcut progrese foarte mari către Uniunea Europeană. Trebuie să ținem uh, cont că toate eforturile acestea au fost recunoscute și trebuie în continuare să fie recunoscute de către noi, iar strategia până în 2030 mi se pare foarte bună. Putem să folosim instrumente pe termen lung pentru a putea susține reformele în aceste țări. Iar drumul către Uniunea Europeană nu este deloc ușor. Noi ne amintim polonezii foarte bine că nu a trecut atâta timp de când am aderat și de aceea noi eh, considerăm că e foarte important să susținem pe partenerii noștri care vor să adere. Apoi, în legătură cu Ucraina, eu aș vrea să felicit guvernul nou pentru tot ceea ce s-a realizat până acum. E vorba de o mare schimbare pe care o aștepta populația, combaterea corupției, o reformă a justiției. Toate acestea sunt provocări enorme cu care s-a confruntat țara aceasta, dar și o mai mare descentralizare, o întărire a societății civile. Toate acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea democrației uh, în Ucraina. În același timp, aș dori să subliniez și cât de important este ca noi să îi implicăm pe toți partenerii și societatea civilă pe toate planurile când se fac astfel de reforme. Este foarte bine nu numai pentru acceptarea în societate a acestor reforme, dar și pentru punerea lor solidă în aplicare și pentru durabilitatea acestor reforme. E important să subliniem și că Ucraina participă la diferite programe europene și la Erasmus, de exemplu. Eu uh, am uh, fost la multe întâlniri cu tineretul ucrainean și m-au entuziasmat. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pospișil de la PPE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că mă bucur că putem evalua după 10 ani acest parteneriat. El a fost inițiat în uh, perioada în care Cehia deținea președinția rotativă a Consiliului. Și îmi amintesc uh, dezbaterile cu guvernul uh, ceh de atunci. Eu făceam parte din el. Întotdeauna doream să auzim să, să ajutăm statele dintre Uniunea Europeană și Rusia, care sunt adesea supuse unei presiuni din partea Rusiei. Cred că acest parteneriat își atinge acest obiectiv geopolitic. Dacă am părăsi uh, acest spațiu și nu am mai susține aceste uh, țări, Uh, atunci influența Rusiei, care deja este puternică în țări precum Moldova, ar deveni și mai intensă. Nivelul geopolitic este clar și mai există un motiv foarte întemeiat. Acestea sunt state ale căror popoare doresc să trăiască în uh, societăți prospere, democratice. Trebuie să susțină valorile europene în aceste state, în ciuda anumitor uh, probleme pe care le prezintă acest parteneriat, noi îl putem evalua pozitiv și ar trebui să intensificăm această cooperare pentru a progresa. Este important ce a, spu- ce a spus un alt coleg, că aceste țări nu uh, sunt la același nivel de dezvoltare. Um, influența Rusiei uh, este acolo la niveluri diferite și uh, în general, cred că are sens să susținem cooperarea cu aceste țări. Ele nu trebuie să intre în Uniunea Europeană imediat, totuși. Ne rămâne ceva timp pentru procedura intervențiilor spontane. Sunt patru colegi care doresc să intervină. Închid acum lista pentru intervențiile spontane și voi da cuvântul domnului Heisa. De la SCD. Ă, doamnă președintă reacția la evoluțiile din ă, împrejurimi când a, deschis, când a respins, ă, s-au respins începerea negocierilor de aderare arată că Uniunea Europeană nu poate să-și permită să pună în pericol relațiile bune cu țările vecine. Dacă Uniunea Europeană pierde, atunci se găsesc alte puteri, precum Rusia, China sau Iranul, care imediat se pun în locul Uniunii. Și de aceea e foarte bine ca Uniunea Europeană să își consolideze relațiile cu aceste țări în favoarea celor care trăiesc acolo și în favoarea tuturor cetățenilor și europeni. Parteneriatul estic trebuie să se bazeze pe diferențiere. Acesta este cuvântul cheie. Trebuie să se facă o diferență între țările cu care avem deja acorduri de asociere, cu altele avem relații foarte bune comerciale, dar trebuie să facem eforturi pentru ca aceste relații să fie aprofundate și pentru ca ele să se întâmple spre binele tuturor partii, părților. Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan și Belarusul, toate trebuie să își găsească un loc în politicile noastre și noi, uh, prin reforme, putem să le uh, ajutăm. Mulțumesc! Iar acum, spune doamna președinte, din partea GUE, domnul Valas. Uh, Madam President, um, Madam Mogherini, Doamna Mogherini a spus că parteneriatele estice nu sunt împotriva nimănui. Uh, nu sunteți oare de acord că Statele Unite și implicarea europeană în uh, Ucraina are un element antirusesc? Oare ignorăm acest lucru? Nu credeți, doamnă, că dacă Rusia, Rusia uh, ar, uh, intre, interveni în Canada, credeți că acest lucru n-ar avea o influență asupra America? Nu, cred că, nu credeți că este momentul să avem pace cu Rusia? Ar fi mult mai înțelept să căutăm pacea cu Rusia și să angajăm țările din uh, jurul nostru să nu mai fie dependente de Rusia. Uh, Rusia uh, își sporește militarizarea în loc să o descrească și cursa în armării. De ce nu ridicăm sancțiunile? Doamna Mogherini, am fost de multă vreme aici, nu am prea

Eh, bine meritatul eh, premiu Saharov din 2018 eh, ne reamintește că se plătește un preț greu de către poporul ucrainian pentru că își apără integritatea teritorială războiul are loc în vecinătatea estică și Agenția ONU pentru Drepturile Omului uh, estimează că peste 13.000 de persoane sau dacă nu mai mult și-au pierdut uh, viața în Donbass. Uh, anexarea ilegală a Crimeei este o palmă dată tuturor și democrației. Mă bucur și sunt mândră că susținem Ucraina și vrem să fie mai aproape de familia noastră. În 2011 am fost într-un proiect uh, de schimburi culturale cu partenerii ucrainieni. M-am îndrăgostit de țară și de poporul acesteia Uh, am aflat uh, de genocidul care a omorât milioane de ucrainieni. Îndemn pe uh, colegi, uh, uh, prieteni ai Ucrainei uh, să acționeze pentru că nu este niciodată mai important ca acum să îi susținem. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Mogherini. Aveți 5 minute. I Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Cred că această discuție ne-a arătat încă o dată relevanța activității parlamentare care susține parteneriatele noastre și este vorba aici nu numai de partenerii estici, ci e vorba și de alți parteneri pe care îi avem uh, în lume. Eu cred că mai ales parteneriatul estic, atât dimensiunea parteneriatului cu aceste șase țări sau și specific munca parlamentară care s-a făcut uh, și munca la nivelul societății civile și cu actorii uh, societății a contat foarte mult. Avem uh, o valoare adăugată enormă și am lucrat cu fiecare din aceste șase țări. E vorba de o sesiune destul de stranie pentru mine, pentru că nu mai pot să mă angajez pentru pașii următori. Bineînțeles că aceasta va fi pe bunele mâini al succesorului meu din uh, comisia următoare, care a fost votată azi. Dar uh, cred că, fiind dat că s-a început într-un mod uh, înțelept în ultimii ani, se va putea aprofunda foarte bine acest parteneriat în toate domeniile cu cele șase țări pe care le avem la Est și că vom întări acest parteneriat și mai mult pe viitor și cred că vom putea conta pe viitor pe susținerea dumneavoastră, așa cum am avut eu privilegiul să fiu uh, acompaniată de dumneavoastră în această muncă. Am primit sfaturile dumneavoastră, am primit uh, am beneficiat de pe urma muncii dumneavoastră. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați mulțumit uh, pentru parteneriat și aș vrea și eu să folosesc această ocazie pentru ca să vă mulțumesc, pentru că eu cred că s-a văzut că nu suntem întotdeauna de aceeași părere, e adevărat, acesta este și punctul pozitiv al democrației, dar uh, putem, deși nu suntem de acord, să lucrăm în aceeași direcție pe anumite puncte. Iar cu parteneriatul estic, eu cred că am putut demonstra că putem uh, noi din comisie să lucrăm împreună cu Parlamentul și să depășim anumite dificultăți cu care ne-am confruntat. Mulțumesc pentru acești uh, cinci ani de susținere și mă bucur foarte mult să rămân în contact cu dumneavoastră. După cum am spus însă și înainte, președintelui dinainte, eu voi rămâne cu dumneavoastră și astăzi până la sfârșitul dezbaterilor, dar și mâine, deci nu am încă ultimul cuvânt aici. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, iar acum uh, se încheie astfel uh, dezbaterea despre vecinătatea estică și evoluțiile în această politică de securitate. Uh, și externă. Acum următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație a vicepreședintei Comisiei înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate pe situația din Israel și din Palestina, inclusiv coloniile. Și aș vrea să vă dau cuvântul din nou, doamnă Mogherini. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, depănând uh, cu dumneavoastră o memorie, poate o anecdotă. Atunci uh, când am preluat uh, funcția, 5 ani în urmă, am făcut prima vizită în afara Uniunii Europene în Israel și Palestina am vizitat și fâșia Gaza și la vremea respectivă am spus că o soluție cu două state ar putea fi realizată pe durata mandatului meu. Acesta a fost obiectivul pe care l-am avut în minte și Uh, în care i-am dedicat acțiunile în toți acești ani și acest uh, obiectiv părea să fie tot mai apropiată și însă astăzi știm cu toții cum arată situația. Asta nu înseamnă că nu există această perspectivă și că ea nu mai este valabilă. Cred că este o chestiune de condiții politice și voință politică. O să mă întorc la asta. Însă astăzi, dacă aș face aceleași vizite, probabil că n-aș mai spune că eu cred că o soluție poate fi realizată în următoarele luni sau ani. Ideea însăși a două state a fost atacată astăzi mai mult ca niciodată în trecut, din toate părțile. Și totuși ar trebui să știm cu toții că soluția cu două state, sunt convinsă, rămâne cea mai bună și cea mai realistă șansă pentru pace și pentru securitate uh, în locurile sfinte. Este o poziție principială și pragmatică în același timp. Nimeni, nimeni nu a venit cu alternativă credibilă uh, celei cu două state până acum. Mulți au adus argumente împotrivă, dar nimeni nu a spus ceva clar care să poate să înlocuiască acest obiectiv în mod realist. Și orice plan care nu este ancorat uh, în dreptul internațional și dați-mi voie să adaug și în aspirațiile profunde uh, ale poporului, nu numai uh, Israelului și uh, Palestinei și celor din regiune ar uh, eșua susținerea noastră a celor două state este o chestiune de drept internațional, de justiție și democrație, dar este și o chestiune care ține de realism. Am lucrat asidu pentru a uh, evita uh, Uh, ca această soluție să fie înlăturată. Am uh, lucrat în împrejurări grele și mai ales în astfel de uh, împrejurări grele. Uneori noi avem impresia uh, unii din prietenii noștri de la ONU, din lumea arabă și chiar în Africa și Asia că mai ales acum când este foarte greu să ții în viață perspectiva ca viață, vocea realismului și a înțelepciunii să predomine. De aceea pe, dacă obiectivul acesta devenea mai îndepărtat, noi totuși ne-am menținut poziția și am continuat să activăm cu toată tăria. Acest lucru explică poziția, în legătură, poziția noastră în legătură cu toate evoluțiile, mai ales în ceea ce privește coloniile. Am uh, am spus că uh, chestiunea frontierelor poate să fie tranșată numai uh, prin uh, negocieri pe baza uh, acordurilor din 1967 uh, colonizarea uh, este împotriva dreptului internațional. Sunt un atac la adresa păcii. În plus, activitatea în Ierusalimul de Est uh, periclitează posibilitatea ca Ierusalimul să fie o capitală a celor două state. Nu ne-am dat niciodată în lături de a reafirma această poziție. Inclusiv acum o săptămână am făcut-o. Și o poziție uh, unită europeană aut multe ori uh, că suntem îndemnați să vorbim pe o singură voce în vremuri grele. În acest moment este vorba de o poziție puternică unită a Uniunii Europene. Poziția noastră este clară și în ceea ce este securitatea uh, statului Israel. Uh, atacurile cu rachetă împotriva populației din Israel este inacceptabilă și sunt uh, recunoscătoare Egiptului pentru eforturile care au uh, oprit escaladarea situația, situației. Israelii au, uh, israelienii au dreptul la securitate, însă suntem de asemenea convinși că securitatea va fi sustenabilă și reală dacă se bazează pe pace și pe o soluție cu două state. După cum știți, în acești ani am lucrat în per- permanență pentru a ușura uh, uh suferința poporului uh, uh, din Gaza. Cu uh, stația de desalinizare a apei uh, am ajutat spitalele și populația din Gaza. Totuși, populația din Gaza uh, este uh, politică inerent și are nevoie de o soluție uh, politică în același timp, este foarte clar că Gaza face parte din viitorul stat Palestina și că palestinienii ei înșiși trebuie să găsească unitatea dincolo de diviziunile care despart. Știm că situația politică actuală este incertă atât în Palestina cât și în Israel. Discuțiile între facțiunile uh, palestiniene nu au dus uh, la o reconciliere. Președintele Abbas a anunțat uh, uh, intenția de a stabili data uh, alegerilor Uh, și uh, Israelii au spus uh, că această stare va continua. Este clar pentru mine că cu un leadership curajos și uh, reîntoarcerea la negocieri este posibilă. Cinci ani după prima mea vizită în calitate de înalt reprezentant în Israel și Palestina, sunt convinsă și astăzi că acesta este obiectivul care poate fi realizat. De altfel, sunt convinsă că este singurul obiectiv, singura soluție realizabilă. Și dați-mi voie să vă spun că personal sunt convinsă că din toate crizele și conflictele din Orientul Mijlociu, aceasta este probabil cea mai ușor de rezolvat în termeni concreți, cu condiția și acest lucru este cel mai greu de realizat, că ă, cu condiția să existe voință politică între ă, partide și între ă, jucătorii internaționali. Nu o să fie pace fără un angajament puternic de ambele părți și de comunitatea internațională. Am continuat uh, să fim gata uh, să încurajăm, uh, să însoțim toate eforturile pentru a construi pacea și securitatea și pentru a ajunge la o soluție negociată cu două state pentru Palestina și cu Israelul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Mogherini. Acum Uh, vorbitorii în numele grupurilor politice urmează. Primul este domnul Lopez Isturiz White în numele uh, PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru acești cinci ani de schimburi de opinii oneste pe care le-am avut. Cu siguranță, Israelul și Palestina au reprezentat unul dintre cele mai dificile subiecte cu care v-ați luptat. Vă sprijin în, în continuare și uh, împărtășesc spusele dumneavoastră. Această situație nu se va rezolva, în mod evident, uh, imediat, dar uh, din fiecare din perspectivele noastre încercăm cu toții să găsim pacea și să realizăm o stabilitate, pentru că acest conflict distruge regiunea de mulți ani. Vă felicit, domnul vicepreședinte, pentru uh, munca depusă până acum. Israelul este un partener strategic preferențial. Avem uh, istorie și valori comune. Până la urmă, Uniunea Europeană și Israelul sunt um, democrații și uh, facem eforturi pentru a promova în toată lumea uh, principiile noastre și um, valorile uh, noastre. Israelul este preocupat pentru propria sa securitate. Am văzut că din Gaza au plecat uh, rachete către Israel. Uh, noi ne bucurăm că nu a escaladat conflictul. Cu declarațiile noastre nu putem face mare lucru. Am impresia tot timpul că vorbim numai în urma americanilor, reacționăm dar uh, ar trebui de acum încolo să acționăm uh, noi, uh, independent. Poate că putem să promovăm pacea în modul nostru. Ar fi bine să nu ne lăsăm duși de valul tweeturilor și declarațiilor. Ar fi bine să vină deputați din Cneset aici. Eu am cerut, i-am invitat și vor veni în două săptămâni aici, la plenara de la Strasburg. La nivel executiv trebuie să se producă din nou reuniuni uh, ministeriale care nu s-au mai organizat. Ce putem face noi cu etichetarea și cu produsele din zona mm, așezărilor? Um, este un lucru bun care poate ajuta la dezvoltarea regiunii. Uh, putem colabora atât cu Israelul cât și cu uh, Palestina. Putem să ducem la o apropiere între pozițiile lor care să ducă la o prosperitate mai mare a zonei. Poate că astfel putem să punem capăt acestui uh, conflict. Anumiți colegi comuniști de extrema stângă încep să râdă, dar eu nu vreau să mă cer cu nimeni. Eu cred că palestinienii și israelienii pot să se apropie în pozițiile lor cu ajutorul Uniunii Europene. Să vedem uh, ce mai spun uh, colegii mei uh, despre acest subiect. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Piri, de la Socialiști. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Suntem foarte îngrijorați de situația din Israel. După o rundă de violențe în situ- în uh, fâșia Gaza, domnul Pompeo, secretar, a anunțat din nou o altă politică de construcții în, uh, ace- în uh, ceea ce privește coloniile din Gaza. Pentru că a spus că ea, această construire a coloniilor nu este deloc împotriva dreptului internațional, dar de fapt se încalcă Convenția de la Geneva, rezoluțiile Consiliului de Securitate și opinia 2000 al Curții de Justiție avizul. Deci eu susțin uh, o reacție imediată din partea dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant. Coloniile izraeliene sunt ilegale din punct de vedere al dreptului internațional și Israelul are obligația să încheie orice activitate de uh, construire a acestora și este o putere de ocupare. Iar um, ceea ce a spus domnul Pompeo este din nou o dovadă a susținerii obsesive față de Netanyahu a SUA. Uh, aceasta uh, a inclus și mutarea ambasadei la Ierusalim și recunoașterea Israelului uh, ca suveranitate peste înălțimile Golanului. Se pare că administrația Trump, în loc să vină cu așa numitul acord al secolului, a decis să se joace cu escaladarea conflictului pe spinarea palestinienilor, izraelienilor și uh, pe spinarea comunității internaționale. Președintele Trump trebuie să înțeleagă că Orientul Mijlociu nu este locul lui de joacă pentru ca să-și încerce politici, ci este un loc în care și palestinieni și izraelieni încearcă să găsească pacea în fiecare zi. Creșterea totală a coloniilor uh, izraeliene în uh, Gaza uh, subminează posibilitatea unor uh, soluții a celor două state și uh, aceasta este, mm, din păcate, și o problemă pentru crearea de pace în acea regiune. Noi salutăm hotărârea uh, Curții de Justiție despre uh, etichetarea produselor din Israel pe piața UE. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Acum uh, are cuvântul domnul Vautmans de la Renew. Doamna. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru dezbaterile pe care le-am avut în ultimii uh, cinci ani cu dumneavoastră, de multe ori seara târziu și majoritatea s-au referit la Israel și Palestina. Așa cum spuneți, aceasta a fost prima misiune pe care ați avut-o uh, în această calitate, am discutat foarte mult despre situația din Israel și Palestina, pentru că este o îngrijorare, o preocupare pentru noi și rămâne asta. Din 2017 au fost construite 12.000 de noi apartamente de către coloniști. Și au fost construite mai bine de 6.000 de clădiri în uh, Cisjordania. Cred că uh, trebuie să fim cât se poate de clari. Israelul se îndreaptă către o soluție cu un singur stat și o fragmentare a teritoriului palestinian, unde palestinienii să nu aibă loc și nu putem să acceptăm acest lucru. E nevoie de voință politică. Europa uh, se pronunță pentru respectarea regulilor și pentru statul de drept. Uh, de aceea trebuie să uh, contracarăm politicile lui Trump. Europa trebuie să lupte în continuare pentru o soluție cu două state, care este singura posibilitate uh, viabilă. Probabil, doamnă Mogherini, că este una dintre ultimile uh, dumneavoastră dezbateri. Uh, vreau să transmiteți și succesorului uh, dumneavoastră că nu trebuie să facem pași uh, înapoi în acest proces. Este important uh, să facem o declarație, așa cum ați făcut-o împotriva lui Trump. Uh, ei trebuie să respecte dreptul internațional și în felul acesta vă veți bucura de sprijinul Parlamentului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes în cariera dumneavoastră ulterioară. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, uh, colega O'Sullivan din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă înaltă reprezentantă. Uh, Administrația Trump a recunoscut uh, coloniile ilegale și aceasta este doar ultima uh, din Cisjordania și aceasta este doar ultima acțiune care are ca scop uh, distrugerea oricărei șanse de pace. Statele Unite încă o dată a depășit normele dreptului internațional. I-a susținat pe aceia care vor să se asigure că va fi neviabil orice viitor stat palestinian. Orice drept uh, al statului uh, de a, de a nu uh, fi colonizat ilegal nu este un subiect care nu, mai, nu poate fi dezbă, dezbătut. Trebuie să găsim o soluție durabilă, pașnică, în care să reprezinte ambele părți. Anexarea reprezintă un pas care ne îndepărtează de un acord cu două state. Ce înseamnă acest lucru pentru Uniunea Europeană? Știm că Statele Unite nu au fost și nu vor fi un partener fiabil atâta timp cât această administrație este la putere. Prin urmare, Uniunea Europeană este principala putere mondială care are interesul de a promova o um, soluție de durată în regiune. Eh, trebuie să fie un intermedial onest între eh, cele două guverne. Trebuie să ne gândim cum noi, ca Uniune eh, Economică, putem influența situația. Eu nu voi susține ehm, activitățile care se petrec pe pământul furat. În Senatul irlandez am susținut o propunere a lui Francis Blank de a introduce importul de bunuri produse în coloniile ilegale. Vreau să ne angajăm să respectăm prevederile Convenției de la Geneva Bunurile care sunt produse ilegal în coloniile din Cisjordania sunt importate în UE în baza unui acord comercial cu Israel, care nu ar trebui să se aplice teritoriilor ocupate. Vreau să vă întreb de ce permitem să continue acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Fest în numele ID. Ja, vielen Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Mogherini. Dumneavoastră a spus că soluția celor două state ar fi cea mai bună, cea mai durabilă, cea mai pragmatică. De fapt, opusul este adevărat. Soluția celor două state este o expresie a prostiei uh, politice și a pierderii de realitate a Uniunii Europene, pentru că aceasta înseamnă uh, de fapt, redarea și Gaza și a Cisjordaniei nu s-ar putea face în, în situație pașnică. Vă amintiți când Yasser Arafat a făcut una, o ofertă foarte generoasă de schimb de teritorii, dar Mahmoud Abbas a făcut același lucru mai târziu. Și când Israelul în 2005 s-a retras, Hamas a furat a cerut imediat eliberarea totală a Palestinei, adică omorârea tuturor izraelienilor, de fapt. Să înțelegem odată că Hamasul și Al-Fatahul nu sunt foarte preocupați de fâșia Gaza sau de Cisjordania. E vorba de Haifa, de Tel Aviv, de asta e ce interesează pe ei și la un moment dat îi interesează și Ierusalimul. Doamnă Mogherini, ați vorbit despre dorința politică și voința de care e nevoie pentru a rezolva problema, dar mai bine să luăm la cunoștință și de partea palestinienilor și mai ales autorităților că nu există această dorință și nu va exista niciodată și de aceea politica dumneavoastră care duce spre două state este una greșită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum următorul este domnul Rosen din partea conservatorilor. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna înalt reprezentant. O declarație a secretarului de stat Pompeo a fost foarte controversată în legătură cu coloniile, dar uh, există un adevăr aici, pentru că dacă aceste uh, colonii sunt considerate a fi ilegale, este o declarație mult prea uh, puternică și nu realizează complexitatea procesului. Israelul are un drept istoric și legal la mare parte din acest teritoriu. Și din această perspectivă, teritoriile în dispută uh, sunt teritorii ocupate și o soluție nu poate fi găsită prin negocieri. Aș vrea să spun acest lucru, doamna înalt reprezentant, și să vă spun, să vă rog să nu vă angajați într-un schimb cu americanii ă, pe această temă pentru că nu veți ajunge nicăieri. Din potrivă, Ceea ce este necesar este să adoptăm uh, măsuri care să aducă pacea mai aproape în această regiune. Să nu mai dăm un uh, sprijin indirect uh, teroriștilor și familiilor acestora prin autoritatea palestiniană. Olandezii sunt foarte supărați din această pricină s-a hotărât uh, o poziție mult mai dură față de Iran, uh, o poziție uh, pusă sub semnul întrebării. Mulțumesc. Domnul Pineda. Mulțumesc, doamnă președinte. În vreau să o felicit pe doamna Mogherini pentru declarația pe care a făcut-o după declarația lui Pompeo, când a recunoscut coloniile ilegale din teritoriul palestinian ocupat. Vreau să o felicit pentru conținutul declarației și pentru faptul că a avut o reacție imediată. Vreau de asemenea să precizez că așa s-a caracterizat întregul uh, dumneei mandat. Sper că cu domnul Borel uh, lucrurile vor sta la fel. Trebuie să uh, ne punem de acord, doamnă Mogherini, că deși aceste declarații au fost mereu oportune și necesare și au valoare, au valoare pentru că reprezintă o opoziție încălcărilor uh, drepturilor omului ale poporului palestinian de către Israel, trebuie să recunoaștem că efectul lor a fost foarte limitat. Foarte limitat. Um, Poporul palestinian cedează 78% uh, din teritoriul său uh, și um, recunoaște Israel ca um, posesor, ca proprietar, cu condiția ca 20% să rămână teritoriul palestinian să se recunoască ca atare. Israelul și-a încărcat acordul din primul moment și nu doar acest acord, ci și prevederile dreptului internațional și rezoluțiile ONU. În același timp, Palestina și-a îndeplinit absolut toate angajamentele. Singurul uh, a, a, o nerespectare a Israelului a fost faptul că a tot bombardat populația din Gaza. Uh, în urmă cu 12 uh, zile au avut loc ultimele atacuri, bombardează, trimite rachete în Gaza. Știu că am depășit timpul de vorbire. Vă rog să trecem la fapte de la cuvinte. Trebuie să recunoaștem statul palestinian. Uniunea Europeană trebuie să recunoască statul palestinian și să promoveze faptul ca statelor membre să o facă. Trebuie să suspendăm tratatul. Mulțumesc, întrerupe doamna președinte. Uh, Vreau să vă rog să vă respectați timpul de vorbire alocat și să vă respectați colegii. Vă rog să nu vă depășiți timpul de vorbire alocat. Are cuvântul acum domnul Forman, de la neafiliați. It's a lie that Israeli settlements are illegal. Disputed... Mulțumesc. Este o minciună că sunt ilegale coloniile. Sunt disputate, într-adevăr. Frontierele Israelului au fost uh, semnate în 1920 prin acordul la San Remo și au fost uh, confirmate în 1922 iar niciun alt acord internațional nu a depășit niciodată aceste lucruri stabilite, iar Cisjordania este parte din Israel, n-a fost niciodată un stat suveran. Așa cum zice și acordul, când britanicii au plecat în 1948, a început războiul între arabi și evrei și niciodată anexarea care s-a făcut în urmă cu aceasta nu a fost acceptată. Israelul, 19 ani mai târziu, a, avut, a intrat într-un război de șase zile în 1967 și și-a recâștigat teritoriile, dar nu a trecut nicio frontieră și n-a încălcat nicio prevedere. Deci cine spune că frontierele acestea sunt ilegale interpretează foarte greșit articolul 49 din Convenția de la Geneva. Acum câteva săptămâni, Uniunea Europeană a dat o lege prin care afacerile din Cisjordania sunt obligate să-și eticheteze diferit um, produsele față de cele din Israel, ceea ce este o lege rasistă care ne amintește de o perioadă sumbră din istoria Uniunii Europene. Nu o să ducă la mai multă pace în regiune. Uniunea Europeană nu face decât să perpetueze mituri prin care aceste colonii sunt ilegale și prin care și granițele sunt ilegale. Iar cineva a spus la un moment dat că dacă îți pui o minciună foarte mare și o tot repeți, la un moment dat oamenii o să înceapă să creadă ce, ce spui. Știm exact cine a spus acest lucru și Uh, știm bine ce s-a întâmplat după aceea. Deci Europa nu poate să garanteze pacea decât dacă se bazează pe adevăr. Mulțumesc! Doamna președinte spune că am terminat cu vorbitorii în numele grupurilor, iar acum dau cuvântul uh, vorbitorilor în nume individual. Doamna Zofco de la are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult uh, pentru cuvintele pozitive. Pacea între Israel și Palestina va fi o pace durabilă și poate să fie așa acest lucru poate să fie făcut